Ok, we start. Foarte bine, putem începe reuniunea din această după masă. Numirea unui uh, membru în uh, Comitetul Unic de Rezoluție. Îi spun bun venit lui Pedro Machado, candidat pentru a deveni membru al uh, Comitetul Unic de Rusia de către, Com- de către Comisia Europea, Europeană. Audierea de astăzi este organizată în temeiul articolului 56 din regulamentul Mecanismului Unic de Rezoluție, care spune că Consiliul adoptă o decizie de implementare privind numirea unui președinte, a vicepreședintelui și a patru membri permanenți a Comitetului Unic de uh, Rezoluție în urma aprobării propunerii făcute de Comisia Europeană de către Parlamentul European. Deci vom avea acest schimb de opinii organizat în felul următor. O un discurs introductiv din partea domnului uh, Pedro Machado de aproximativ 5 minute, după care vom avea rundă de 4 minute dedicate întrebărilor și um, răspunsurilor cu posibilitatea de a se reune întrebări suplimentare dacă există uh, timp uh, suficient. Fiecare grup politic va, va primi, va avea la dispoziție o asemenea, un asemenea slot și dacă vom avea timp suficient, vom avea și întrebări spontane. Și dacă vom avea suficient timp, o să dăm cuvântul domnului Maceado pentru o declarație de final uh, de până la două minute. Și acum îi dau cuvântul domnului Pedro Maceado. Mulțumesc, do- doamnă președintă, bună ziua! Dragă doamnă președintă, stimați uh, eurodeputați. Este o onoare și o responsabilitate să particip la această audiere de astăzi privind candidatura pentru care mă de, pe care mă depun pentru a deveni membru al Comitetului de Rezoluție. Trage, monitorizarea de către Parlamentul European acestei instituții este extrem de importantă pentru legitimitatea democratică a acestei instituții. O să încep prin a vă prezenta pe scurt părerile mele față de regimul european de rezoluție bancară, apoi o să vă prezint experiența mea profesională, cariera de până acum și ce mă determină să îmi depun candidatura pentru această funcție. Pe lângă mecanismul unic de rezoluție, Comitetul unic de rezoluție reprezintă o componentă importantă a Uniunii Bancare. Chiar dacă nu avem în continuare un EDIS definitivat, acest lucru nu ar trebui să însemne că nu trebuie să recurgem la acțiuni uh, hotărâte în ceilalți uh, doi piloni ai Uniunii Bancare, mai ales în cel care se referă la rezoluția instituțiilor bancare. Există mai multe acte legislative care guvernează acest uh, regim și Comitetul Unic de Rezoluție a reușit să funcționeze cu, la viteză de croazieră într-un timp remarcabil de scurt. Există deja planuri de rezoluție a unor uh, bănci luate doar în câțiva ani, însă rezoluția nu se desfășoară într-un vid pentru a fi cu adevărat eficace. Avem nevoie de un cadru legislativ adecvat și aș dori să mă refer la șase le- provocări din acest punct de vedere. Lucrăm într-un mediu cu caracter uh, dublu Există în continuare competențe naționale pentru băncile care nu, care nu ajung la o anumită dimensiune. Deci există disparități în uh, cadrul legislativ și lipsa unui regim armonizat de rezoluție duce la probleme legate de principiul niciun creditor într-o stație mai proastă decât în cazul unui uh, faliment. Un prag minim pentru a declanșa insolvabilitatea ar fi necesar pe plan european. În al doilea rând, rolul EDIS pentru sprijinirea și lichidarea grupurilor bancare care nu au nevoie de sprijin public um, se limitează la, este îngrădit de sprijinul financiar oferit uh, acestui mecanism de garantare a depozitelor bancare și am avea mult de învățat din alta jurisdicție. Apoi, fondurile lichide în procesul de rezoluție sunt foarte importante pentru ca planul de rezoluție să poată fi pus în aplicare în mod uh, eficient și primele zile după declanșarea procesului de rezoluție sunt foarte importante pentru a păstra uh, încrederea tuturor actorilor și a piețelor anumite bănci s-ar putea să dispună de rez- anumite rezerve de capital, dar s-ar putea să nu dispună de suficiente fonduri pentru a participa la acest proces de rezoluție și uh, mecanismul de protecție uh, la fondul unic de rezoluție până acum nu dispune de fondurile uh, necesare, adecvate și să există un acces la fonduri fonduri uh, lichide este foarte important înaintea definitivă acestui proces de rezoluție. În al patrulea rând, uh, trebuie să ne gândim la actualizarea politicilor uh, Comitetului Unic de Rezoluție când vine vorba de cerințele de capital propriu, care, mai ales pentru băncile care uh, nu au experiență prea mare în atragerea unui nou capital uh, de pe piețele, de capital, uh, piețele monetare. În al cincilea rând, tratarea um, creanțelor uh, în procesul de rezoluție, cum ar fi garanțiile pentru uh, părți terțe și uh, toate aceste, chesti- toate aceste elemente nu sunt uh, excluse de către legiuitori, pot deveni instrumente folosite în uh, procesul de rezoluție. În fine, Trebuie să învățăm mai mult din partea, din experiențele trecute autorităților de, de rezoluție și să acordăm atenția necesară jurisprudenței în acest domeniu. Acest cadru de, care guvernează rezoluția trebuie să înțelegem că um, evoluează și um, co- cooperarea între instituțiile europene și autoritățile naționale va evolua. Stimați eurodeputați, eu uh, consider că sunt uh, pregătit pentru a ocupa această funcție. Lucrez din 2001 în domeniul supravegherii, reglementării domeniului bancar pe plan european și uh, național. Pe parcursul carierei mele am, am avut diferite sarcini, responsabilități, am contribuit la diferite proiecte, instituții, medii diferite, mai ales după ce am lucrat pentru Banca Centrală Europeană din anul 2001 Um, am avut sarcini legate de Uniunea Economică și Monetară, de supravegherea și uh, rezoluția sectorului bancar. Sunt uh, mai apropiat de rezoluția pentru că a făcut uh, parte din activitățile mele principale ultimul deceniu. Am coordonat uh, în calitate de ministru de finanțe, discutarea cadrului legislativ de rezoluție din Portugalia, printre, Portugalia a fost printre primele țări care a adoptat acest cadru de, legisl- de, de rezoluție și apoi de la Banca Centrală din Portugalia am contribuit la primul caz concret de rezoluție Banca Santander din, din Portugalia. Am asistat de asemenea și autoritățile din uh, Andorra în procesul de rezoluție prin care a trecut una din cele mai importante autorități bancare din uh, Andorra. Și în poziția pe care o ocup uh, acum, m-am ocupat de asemenea de chestiuni care țin de rezoluția, de rezoluția băncii Banco Spirito Santo um, și am înțeles foarte bine cum funcționează cadrul legislativ european. Deci rezoluția are un rol uh, prioritar în uh, cariera mea ceea ce îmi permite să înțeleg cât de important este să ne depărtăm de sistemul uh, salvării recapitalizării externe a unei bănci înspre un sistem de recapitalizare internă prin implicarea acționarilor și prin depășirea cercului vicios a legăturilor între uh, datoriile suverane și bilanțurile contabile ale băncilor. Cariera de, pe care am avut-o până acum uh, mi-a oferit o experiență diversi, uh, diversificată și cred că toate experiențele sunt utile și toate experiențele pe care le-am acumulat la Banca Centrală Europeană, sectorul uh, privat, Banca Centrală din Portugalia, Ministrul de Finanțe, vor fi foarte utile pentru um, această funcție. Ar fi o imensă onoare să în continuă activitatea în acest Comitet Unic de Rezoluție, aducând o contribuție la proiectul european. Vă mulțumesc foarte mult și trecem la prima întrebare. Marcus Ferber din partea PPE. Vă mulțumesc, domnule Mașado, bine ați venit. Una din cele mai mari provocări. Înțelegeți limba germană, este minunat. Uh, una din cele mai mari prov- uh, provocări legate de rezoluția băncilor este o evaluare corectă a activelor acestor bănci, mai ales când este vorba de active care sunt prea puțin lichide mai ales că procesul de rezoluție uh, face obiectul unui calendar foarte, foarte stâns și este foarte greu să înțelegem ce înseamnă criteriul niciun creditor să nu fie dezavantajat fa- față de alții. În cazul Uh, în cazul băncii Santander din uh, Spania, deciziile de rezoluție, unele dintre ele au fost uh, atacate în instanță. Care este părerea dumneavoastră față de acest lucru în calitatea pe care probabil o veți ocupa? Cadrul de reglementare este foarte important pentru succesul regimului de rezoluție. Pentru a efectua rezoluția în într-un sfârșit de săptămână, este nevoie de o metodologie solidă de evaluare a activelor. Și metodologia de evaluare a activelor trebuie să se bazeze pe criterii obiective, sănătoase. pentru a stabili o valoare prudentă, justă a activelor cât mai apropiată de valoarea de piață. Pentru că nu este vorba de evaluarea activelor care uh, trebuie să fie vândute în, în condiții neprielnice, ci în condiții normale de piață. Din punctul de vedere al evaluării, ce cred că trebuie stabilit și înțeleg că s-au înregistrat progrese în acest punct de vedere în Comitetul Unii de Rezoluție, sunt următoarele. Există un cadru pentru o evaluare sănătoasă de la bun început pe parcursul uh, weekendului, astfel încât în momentul în care banca redeschidă luni și își uh, reia activitățile, indiferent de instrumentul de rezoluție ales, nu doar că toate pierderile sunt uh, absorbite, astfel încât suma necesară pentru a acoperi pierderile este una corect stabilită, dar există și o sumă necesară recapitalizării, astfel încât banca să-și poată continua în mod solid activitățile. Acestea sunt chestiunile fundamentale pentru a ne asigura că există o adecvată evaluare a valorii activelor care este una din problemele cu care ne confruntăm și în temeiul uh, experienței pe care am, am avut-o eu cu Banca Santo Spiritu Santo, care este problema de unde, care este punctul de plecare. Pornim de la bilanțul contabil al băncii înainte de rezoluție. Și nu este o activitate care poate avea un caracter liniar pentru a, a, a evalua analiza valoarea activelor. S-ar putea ca pe parcursul weekendului în care se lucrează la evaluarea respectivă, nu este posibil să obții ajustările corecte care se reflectă în totalitate, nu doar uh, suma necesară pentru acoperirea pierderilor, dar și suma necesară pentru recapitalizarea de care instituția bancară va avea nevoie pentru a-și continua activitățile. Acestea sunt chestiunile care Uh, trebuie să fie ajustate și pentru acest lucru trebuie să monitorizăm în continuare valoarea uh, activelor în bilanțul contabil și în bilanțul contabil care va rezulta după ce se încheie primul weekend al procesului de rezoluție. Și în acest scop, eu aș spune că este foarte, ar fi foarte important să avem o abordare cât mai solidă a, a acestei valori efectuate pe parcursul unui sfârșit de săptămână. Trebuie să fim uh, pregătiți să facem ajustările necesare, însă la un moment dat trebuie să punem și punct evaluării pentru a conferi certitudine piețelor. Și aceasta a fost experiența pe care am văzut-o că s-a materializat după câteva săptămâni. Am reușit să închidem în cele din urmă uh, bilanțul contabil cu o ajustare prudentă, astfel încât banca să poată să își continue activitățile și să recâștige încrederea piețelor. Și mm, foarte pe scurt, în concluzie, uh, acest lucru nu are nicio legătură cu unul din uh, uh, cazurile la care v-ați referit și dumneavoastră, Banca Populară de Santander. Aici există altceva față de No Creditor Warsaw. Acea, aici intervine o evaluare separată în care mm, compari uh, poziția creditorilor într-o situație de insolvabilitate pentru a face o comparație între un, scenariul uh, unei proceduri de rezoluție și scenariul unei proceduri de uh, faliment și um, pentru a te asigura că toți, uh, toate părțile sunt uh, tratate la fel ca și cum ar fi tratate în cazul lichidării. Um, cel puțin de, debitorii subordonați. Nu se pune întrebarea dacă și ceilalți uh, mai importanți. Pedro Silva Ferreira din partea aici de acum cuvântul. Uh, doutor Pedro Machado, é muito bem. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, o seu currículo por Mă bucur, domnule Petru Macea, dacă pot să vă urez bun venit la Parlamentul European. Dumneavoastră aveți un curriculum vitae uh, foarte bogat, chiar impresionant. Aveți multă experiență în domeniul rezoluției, în domeniul financiar, nu doar în Portugalia, ci și în alte țări din Europa. Dumneavoastră sunteți și jurist uh, și mi se pare că sunteți mai mult decât calificat ca să ocupați această funcție și să deveniți din candidat uh, un membru al Comitetului Unic de Rezoluție. Totuși, mi-aș dori să-mi spuneți ce părere aveți dumneavoastră despre ultimele rezoluții bancare din Europa și dacă considerați că regulile adoptate recent sunt suficiente sau dacă este loc de mai bine pentru a perfecționa sistemul de rezoluție bancară. Și vă pun această întrebare gândindu-mă la ce s-a întâmplat uh, cu Banca Spirito Santo, o bancă din Portugalia, o experiență pe care aș putea o califica ca fiind traumatică pentru Portugalia. Pe de altă parte, a fost, uh, ca să spun așa, un caz pionier, pentru că a fost de prima oară când s-a aplicat cadrul european legislativ. Ce lecții trebuie să tragem din greșelile trecutului și din dificultățile pe care le-am întâmpinat în timpul acestui proces de rezoluție bancară? care ar fi cadrul normativ adaptat pentru aceste procese de rezoluție bancară, pentru ca um, sistemul financiar să nu fie afectat. Domnul Maceado, vă mulțumesc pentru această întrebare. Dacă pornesc de la problemele la nivel operațional, și apoi să vă vorbesc despre cadrul uh, legislativ uh, ce se aplică rezoluțiilor. Din punctul meu de vedere, aspectul cheie de care trebuie să ținem cont este să ai cât mai multă flexibilitate vis-a-vis -vis de planul de rezoluție și să fie diferit de la o bancă la alta, pentru că ar putea foarte bine să se întâmple să ai o planificare, un calendar uh, al întregului proces de rezoluție și la un moment dat să nu mai corespundă cu situația băncii. Deci când lucrurile nu merg conform planului, trebuie să ai suficientă marjă de flexibilitate ca să te adaptezi. Ne-am dat seama de acest lucru în trecut când a fost nevoie să schimbăm complet uh, planul de rezoluție. Ceea ce mă frapează este că în cadrul unui plan de rezoluție trebuie să ai o viziune foarte clară a um, activelor și a pierderilor unei bănci. Mi se pare foarte important. Dacă în calitatea noastră de autoritate de rezoluție, nu poți să intri în posesia datelor agregate, uh, nu văd cum poți să ai o rezoluție efectivă mai ales dacă e vorba despre o rezoluție care se bazează pe o salvare a băncilor respective. Este de asemenea foarte important să înțelegem în ce măsură activele băncilor sau activele care au fost plasate cu terți uh, țin de investitorii uh, de uh, retail. Numai așa poți să știi dacă pasivele îți permit să ajungi la adevărată rezoluție a băncii. Să nu uităm că primii investitori uh, de retail sunt deponenții. Deci, dacă Dacă majoritatea lor sunt uh, um, uh, deponenți, evident că o să aibă o altă, uh, un alt comportament dacă majoritatea lor nu sunt uh, deponenți. Se pune și problema pierderii încrederii. La fel și cu liti- litigiile. Și acest lucru poate să fie uh, în detrimentul poziției băncii pe piață și în detrimentul uh, încrederii. Trebuie să fim foarte prudenți astfel încât să vedem în ce măsură NRL, MRL-ul este uh, la nivelul adecvat, pentru că acesta trebuie să fie suficient de ridicat ca să poată să cumpere astfel de instrumente. Dacă este să vă spun câteva cuvinte despre uh, uh, imaginea de ansamblu, cred că avem încă probleme mari la nivel operațional pentru că a existat o nepotrivire între cadrul legislativ al um, mecanismului unic de rezol, uh, rezoluție și au existat diferite pârghii de uh, rezoluție și uneori, atunci când o autoritate națională de rezoluție face o evaluare, uh, la un moment dat se ajunge la o inadecvare între evaluarea pe care a făcut autoritatea națională și uh, evaluarea pe care a făcut-o noi. Uneori o bancă poate să fie lichidată la nivel național, dar uneori legislația națională de insolvență poate să uh, uh, permită unei bănci să nu fie neapărat uh, uh, lichidată, chiar dacă s-a declarat în faliment. Deci această nepotrivire între evaluarea făcută pe plan național și cea făcută pe plan european poate să fie o problemă. Mulțumesc! Luis Garigano din partea grupului Reniu are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vorbesc despre ultimele aspecte pe care le-ați menționat, apropo de rezoluție. Părerea dumneavoastră este că rezoluția pentru cei mai mulți sau pentru o minoritate? cei care au scris această directivă și care o interpretează și eu fac parte dintre cei care au negociat-o, noi am considerat că această rezoluție trebuia să fie uh, soluția by default. Ori autoritățile care doresc o salvare, o recapitalizare externă pentru unii, nu le place să se întâmple acest lucru în propriile lor țări. Și până la urmă ne-am dat seama că atunci când o bancă dă faliment în propria ta țară, tot timp să o salvezi mai degrabă decât să accepte recapitalizare uh, internă. Oare nu ar trebui să avem o armonizare a um, acestor elemente declanșatoare și să avem o aplicare, cum spuneam, armonizată a mecanismului de rezoluție? Credeți că ar trebui să reformăm cadrul legislativ ca să atingem acest obiectiv sau credeți că uh, cadrul de reglementare este ok și că până la urmă n-am ajuns la o rezoluție ca fiind principalul rezultat în cazurile cele mai recente de falimente bancare? Da, o întrebare care pune sub uh, semnul întrebării miezul sistemului. Eu nu aș uh, privi din o perspectivă cantitativă, dacă este pentru majoritate sau minoritate. Avem acest cadru de rezoluție. Uh, insolvența este opțiunea by default și dacă obiectivele nu sunt suficient uh, îndeplinite prin procedura de insolvență, atunci se ajunge în etapa unde s-ar aplica rezoluția ca să prezervezi aceste obiective de uh, stabilitate financiară, protejarea uh, depozitelor, a investitorilor și așa mai departe. Cred că ce avem noi de făcut este să înțelegem în ce măsură o bancă care n-ar trebui, e puțin probabil să uh, dea faliment, poate fi considerată ca având o sarcină de interes public, o misiune de interes public. Și atunci este foarte important să ne dăm seama care sunt funcțiile critice pe care le îndeplinește această bancă pe piață, într-un stat membru și dacă sau nu dacă această bancă ar fi lichidată, dacă s-ar destabiliza sistemul. Pentru mine aceasta este principala întrebare la care trebuie să răspundem. Și s-ar putea întâmpla să ajungem la concluzia, ipotetic spun, că majoritatea băncilor nu îndeplinesc o asemenea uh, funcție. Și atunci să ne întrebăm în ce măsură lichidarea în temei legislației naționale de insolvență este cu adevărat um, eficace. Și aici ar trebui să ne concentrăm atenția. Poate că ne dăm seama că avem o diversitate atât de mare a legislației de insolvență din statele membre și nu numai legat de uh, elementele de declanșare sau de ierarhizarea uh, uh debitorilor, Um, și atunci trebuie să înțelegem dacă n-ar fi bine să avem o armonizare a legislației care reglementează lichidările, pentru că vi se pare realist? Dacă nu e realist, atunci am putea, așa cum uh, spuneam în uh, discursul meu uh, inițial, ar trebui măcar să încercăm să avem o armonizare la nivelul acestor uh, elemente de declanșare și să ne gândim la modalități de a face în așa fel încât operațiunile de lichidare să fie mai eficace, de exemplu prin regimuri unde uh, DGAS-urile ar putea să fie măsuri alternative de sprijin. Uh, s-a vorbit mult despre problema clasei mijlocii, clasei medii în Europa și s-a spus că a folosi aceste DGAS-uri ar fi interesant. Poate că nu este calea cea mai eficientă neapărat, dar pentru băncile care se află într-o procedură de lichidare să poată să iasă de pe piață printr-un transfer de active sau să fie sprijinite prin această procedură de lichidare via uh, DGAS-uri. Acum, din partea versilor, domnul Urtasun. Vă mulțumesc. Trei întrebări foarte scurte. Mai întâi, apropo de evaluarea misiunii de uh, interes public – Credeți că, din punct de vedere legal, avem un cadru de reglementare suficient pentru că avem, uh, cred că, o marjă de interpretare destul de largă. Poate că ar trebui să avem o abordare mai strictă a acestui concept. În ceea ce privește planurile de rezoluție, în trecut am asistat la niște planuri de rezoluție elaborate cu o prea mare lentoare. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră, oare acest proces nu ar putea să fie mai, mai co- complet? A treia întrebare, ce se întâmplă într-o rezoluție atunci când există debitori care uh, um, au fost lezați și ce mecanism am putea să avem ca să nu se mai întâmple astfel de situații. Evaluarea uh, rolului uh, de interes public, da, este un întreg concept și deseori este greu să le interpretăm și s-ar putea ca interpretarea să nu fie una uh, corectă. Acestea fiind spuse, ce trebuie să înțelegem este în ce măsură putem să avem o asemenea evaluare a, a, a misiunii de interes public în vederea unei rezoluții dar care să nu fie una și aceeași ca o evaluare asemănătoare pentru cazurile în care se acordă ajutor de stat. Deci eu aș prefera ca o astfel de evaluare să fie efectuată după cum urmează. O asemenea um, evaluare făcută în scopul rezoluție este unul și același lucru cu una făcută în scopul acordării unui ajutor de stat sau e ceva complet diferit? Cred că acestea sunt întrebările pe care trebuie să ne le punem și făcând această comparație între cele două concepte, să încercăm să înțelegem într-o discuție mai largă dacă nu cumva n-ar trebui să interpretăm în mod mai strict această um, evaluare în scopul rezoluției. Deci, din punct de vedere juridic, poate că ar, am putea să avem o interpretare mai strictă a acestei misiuni de um, interes public. Aceasta este evaluarea mea, având în vedere experiența din trecut. În ce privește rezoluțiile, nu cred că se vor opri. Au existat mai multe cicluri de planificare a rezoluțiilor de când a fost creat mecanismul unic de rezoluție. Un lucru foarte important este că ciclul de planificare demarat anul acesta va fi primul cu o durată de un an, ceea ce reflectă modificările fundamentale aduse de MRL din pachetul Uniunii Bancare. Nu consider că suntem prea lenți. Dacă vă gândiți uh, la nivel național pentru acele bănci care țin de uh, competența autorităților naționale de rezoluție, consider că s-au făcut progrese știind cât de diferite sunt grupurile bancare din Europa. Și cred de asemenea că progresele sunt semnificative. Avem structuri bancare foarte diferite, nu sunt nu e întotdeauna ușor să pui la punct uh, astfel de planuri. Avem bănci care funcționează doar online, bănci de tip cooperativă, bănci care um, sunt asociații de interes uh, uh, reciproc, deci de aceea e nevoie de mai mult timp ca să pui la punct adevărate um, proceduri de rezoluție. Și poate că autoritățile naționale de rezoluție nu au tot timpul resursele uh, necesare la dispoziție. Dar, cum vă spuneam, uh, ciclul care începe din aprilie încolo uh, este foarte important. Ok. În ceea ce privește vânzările fraudoloase, dacă acestea sunt dovedite, trebuie să se acorde compensații. Aceasta este poziția mea. Și experiența din Portugalia ne arată că deseori este fundamental ca să se mențină franciza. Mulțumesc, Jose Gusmao de la GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. aș vrea să vorbesc despre procesele de rezoluție și despre reglementările ce se aplică acestor procese. Atât Comisia, cât și diferitele uh, autorități de uh, rezoluție afectate consideră că fiecare proces de rezoluție este unic. Eu cred că această abordare este oarecum problematică, știind ce s-a întâmplat cu anumite procese de rezoluție, uh, uh, care s-au aplicat unor bănci care de fapt aveau o situație asemănătoare. Îmi dau seama însă că și Comisia și autoritățile naționale intervin în mod diferit, vin cu soluții diferite. În Portugalia, ă, intervenția a fost abuzivă din punctul meu de vedere, nu din partea autorității naționale, ci din partea Comisiei. Pentru că uh, um, au fost favorizați anumiți uh, investitori care ar fi putut să răscumpere banca și nu mi se pare normal. Cum credeți că punem, putem să punem capăt acestei uh, atitudini arbitrare pe care o au autoritățile, mai ales atunci când doar contribuabilii din statele membre uh, trebuie să plătească din propriul lor uh, buzunar? Uniunea bancară arată foarte frumos pe hârtie, însă Comisia Europeană, cum spuneam, reacționează diferit Uh, pentru fiecare caz de rezoluție în parte. Și până la urmă, cine plătește factura sunt contribuabilii europeni. Am o altă întrebare referitor la procesul de integrare financiară în Uniunea Europeană. Atât la Parlament, cât și la Comisia Europeană, la Banca Centrală Europeană, s-au exprimat multe îngrijorări din cauza fragmentării sistemului bancar european care în continuare este fragmentat. Deci cum putem să uh, luptăm împotriva acestui fenomen? Însă, această fragmentare uh, a avut și un avantaj pentru că a permis uh, apariția unui număr foarte mic de monopoluri sau de grupuri bancare foarte mari. Deci a împiedicat concentrarea pieței. Cred că este bine să avem un sistem bancar unde să nu avem bănci care creează mai multe riscuri decât beneficii. Uh, vă mulțumesc pentru aceste întrebări, toate chestiuni foarte pertinente. În ceea ce privește uh, fiecare rezoluție în parte, am spus acum câteva minute că trebuie să menținem flexibilitatea în uh, cazuri de rezoluție și o să vă dau două exemple concrete unde am avut același uh, instrument al rezoluției, dar a trebuit să urmărim obiective diferite. În cazul Beș, ce a trebuit să facem? A, fost trebui, a trebuit să abordăm o situație în care nu exista niciun cumpărător. Uh, situația ideală în cazul unei rezoluții este când există un cumpărător în care să se poată integra o parte importantă a băncii care a dat faliment nu aveam un cumpărător, doream să menținem uh, stabilitatea financiară și să uh, garantăm uh, um, depozitele și a trebuit să găsim o bancă care să facă, să fie dispusă să preia această uh, datorie în cadrul unui grup, astfel încât să nu fie pusă în pericol. Și în cazul uh, celelalte bănci care nu este în Uniunea Europeană, dar e un caz important pentru care are ramificații. Uh, mă refer la cazul din Andorra. Acolo situația a fost diferită, pentru că s-a considerat că acea bancă punea pericole în ceea ce privește schimbarea, uh, spălarea de bani. Și atunci a trebuit să trecem prin uh, o verificare de diligențe a fiecărui depozit pentru a vedea dacă este în regulă sau nu. Deci, folosind același instrument, a trebuit să găsim soluții diferite și adaptate în funcție de obiectivele noastre, de a menține stabilitatea financiară și de a garanta, de a proteja depozitele. Uh, deci, poate să pară oarecum arbitrară uh, folosirea prerogativelor noastre. Dar eh, trebuie să fie păstrată discreția, dar discreția trebuie să fie bine fundamentată printr-o declarație de motivație. Trebuie să înțelegi anume de ce folosești o anumită schemă de rezoluție. În majoritatea cazurilor trebuie să potrivești obiectivele tale cu schema de rezoluție pe care o alegi ca autoritate de rezoluție. Deci nu cred că putem să, cel puțin așa cred că Uh, nu putem să vorbim uh, despre un uh, caz general valabil. Trebuie să păstrăm discreția, una fundamentată, bineînțeles, justificată și sigur că face, trebuie să răspundem în fața uh, organismelor competente, dar discreția este de primă uh, instanță atunci când aplici uh, o schemă de rezoluție uh, Uh, și, sigur, uh, menținerea stabilității financiare și uh, protejarea depozitului. Acestea sunt cele mai importante funcții. În ceea ce privește integrarea financiară, problema pe care avem astăzi este că avem o piață fragmentată, piață financiară fragmentată, mai ales în urma crizei, și o piață fragmentată e întotdeauna o situație dificilă pentru alocarea capitalurilor, pentru că se uh, blochează capitalul, lichiditățile, care ar putea să servească economia reală. Eu am o părere un pic diferită. Nu mi se pare că prin consolidare am ajunge neapărat la Uh, două bănci mari, să spun, în sfera europeană. Cred că sau bănci prea mari. Cred că trebuie abordate uh, capacitățile excedentare în sistem, dar acestea aduc și beneficii pentru consumatori și pentru deponenți. Asta e uh, cel mai important, asta e obiectivul promovării integrării financiare. Deci eu aș privi lucrurile din perspectiva consumatorilor, deponenților, persoanelor care fac economii și le depun la bancă Uh, care ar beneficia de pe urma unei piețe, uh, piețe mai bine integrate. Mulțumesc! Cu această ultimă întrebare se încheie audierea domnului Pedro Machado. Îmi cer scuze, spune președinta, dar am uitat să vă întreb dacă doriți uh, să vă dau două minute pentru încheiere. Nu, sigur, vreau doar să mulțumesc tuturor pentru atenție, pentru întrebări și vreau să vă spun că a fost un privilegiu să mă aflu în fața comisiei dumneavoastră. Și noi vă mulțumim și vă rugăm să ne scuzați, dar avem mai multe audieri organizate astăzi, așadar facem o pauză de un minut și apoi trecem la următorul candidat. Okay. We can move to the next hearing. uh, still Dragi colegi, haideți să trecem la audierea următoare, tot pentru numirea unui membru al uh, Comitetului Unic de Rezoluție și răspund venit domnului uh, Jesus Arina, care a fost uh, propus de către Comisia Europeană. Audierea noastră de astăzi respectă articolul 56 din regulamentul Mecanismului Unic de Rezoluție, care spune că Uh, Consiliul va lua o decizie pentru numirea uh, membrilor președintelui, vicepreședinților și um, membrilor Comitetului um, Consiliului Unic de Rezoluție în urma audierii din Parlamentul uh, European și a pronunțării unei decizii de către Parlament. Avem 5 minute din partea domnului Saurina pentru introducere, apoi vom avea 4 minute pentru intervale pentru întrebări și răspunsuri și, dacă ne permite timpul, vom mai aloca uh, niște intervale suplimentare de două minute, luând în considerare uh, ponderea fiecărui grup politic și, dacă uh, timpul ne permite și dânsul dorește, îl voi invita pe domnul Saurina să uh, ia cuvântul pentru o încheiere de două minute. Și acum îi dau cuvântul domnului Saurina. Vă mulțumesc. Dragă doamnă președinte, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici în fața comisiei dumneavoastră care joacă un rol cheie în protejarea stabilității financiare din Europa. Această comisie a fost esențială în uh, uh, stabilirea Uniunii Bancare și a mecanismului unic de rezoluție, astfel încât uh, consumatorii și uh, Uh, deponenții sunt mai bine protejați de crize în Uniunea Europeană. S-au făcut progrese importante în uh, creșterea solvabilității băncilor din Europa. Autoritatea uh, a devenit una bine văzută și respectată în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, a reușit să uh, rezolve un caz de rezoluție al unei bănci importante în Spania în 2017 pentru a deveni un membru, uh, adică a deveni un membru al acestui uh, uh consiliu reprezintă o onoare și de asemenea e ceva ce mă inspiră pentru că rezoluțiile trebuie uh, desfășurate cu un impact minim asupra finanțelor publice și a uh, deponenților din statele membre. Planificarea rezoluțiilor reprezintă un pilon important al asigurării stabilității financiare în Europa și protejării interesului public. Mi-am devotat uh, întreaga mea carieră profesională în sectorul public atingerii acestor obiective. Care poate să fie contribuția mea în acest organism? În primul rând, îmi aduc experiența. Am uh, încheiat uh, un studi- studiile de 5 ani în economie și apoi am urmat uh, masterat și doctorat în același uh, domeniu. Apoi am o profe- experiență profesională de mai mult de 25 de ani ca economist la Banco de Spania în mai multe domenii de expertiză relevante pentru acest domeniu. Rezoluție, regul- reglementare financiară, supraveghere bancară și stabilitate financiară. Am început cariera ca supraveghetor bancar, apoi am trecut la domeniul stabilității financiare, am am înființat uh, divizia privind uh, stabilitatea financiară din, uh, de la această bancă. Acum trei ani am devenit director general pentru reglementarea stabilității financiare și pentru rezoluție și, de asemenea, membru al Comitetului Executiv al Banco de Spania, Uh, fiind responsabil pentru punerea în aplicare a planificării uh, de rezoluție în Spania, în colaborare strânsă cu uh, organismele europene. Am coordonat echipe în mod eficace pentru atingerea obiectivelor stabilite. De asemenea, am fost atent la echilibrul de gen. Apoi, Uh, am calitate de membru în diverse organisme uh, și uh, consilii la nivel național și internațional. În ultimii patru ani am, am reprezentat Banco de Spania în diverse foruri internaționale și în momentul de față sunt membru observator al plenarei SB. De asemenea, sunt membru al Consiliului Autorității Bancare Europene și în alte foruri internaționale. Uh, a fost responsabil pentru proiectarea și implementarea cu succes a, uh, mecanismului care a dus la uh, la uh, regula, reglementarea cu privire la uh, capitalul tampon conform Basel 3. Uh, întotdeauna mi-am păstrat independența uh, și am pus accentul pe independență în desfășurarea activității bancare. De asemenea, am o activitate importantă de, uh, în domeniul articolelor pe care le-am publicat în jurnalele de specialitate. În ultimii trei ani am fost responsabil și de rezoluția preventivă în Spania știu bine faptul că, în continuare, Comitetul Unic de Rezoluție se confruntă cu provocări, cum ar fi uh, armonizarea uh, regimurilor de rezoluție bancară, uh, dezvoltarea unor regimuri uh, potrivite pentru băncile mici și mijlocii, proporționalitatea și relațiile cu părțile interesate relevante, dintre care Parlamentul European este unul dintre cele mai importante. După această îndelungată carieră cu responsabilități în stabilitatea financiară, în reglementare și supraveghere bancară și în domeniul rezoluției, mă simt pregătit să contribui la această sarcină importantă la nivel european, ceea ceva ce am visat întotdeauna. Dacă voi fi selectat pentru această poziție, voi folosi toată energia și determinarea pentru a face față provocărilor menționate deja. Aștept uh, cu plăcere o uh, bună colaborare cu dumneavoastră pentru a consolida stabilitatea financiară în Europa, care este casa noastră comună. Vă mulțumim. Prima întrebare vine de la Marcus Ferber, de la PP. Mulțumim, domnule Saurina, bine ați venit. De când avem Uniunea Bancară, anumite bănci deja au, au intrat în dificultate și uh, întrebarea este, sigur, cum, ce trebuie să facem cu aceste bănci? respectiv dacă regimul de uh, rezoluție ar trebui într-adevăr să fie pus în practică. Și uh, foarte adesea maniera de abordare a fost văzută ca fiind neconsecventă, pentru că, cel puțin în unele cazuri, uh, spiritul, uh, abordarea a mers împotriva spiritului regimului de uh, rezoluție. Uh, cum vedeți desfășurarea în ultimii ani a acestui regim? Care sunt învățămintele pe care ar trebui să le tragem și ce s-ar putea îmbunătăți la cadrul legislativ și la nivelul autorităților? Vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că trebuie să facem o distinție între uh, evoluțiile activităților uh, comitetului uh, și diversele cazuri care au trebuit abordate în ultimii ani. Pentru ca comitetul să se ocupe de un caz, banca respectivă trebuie să fie prea mare pentru a eșua. Deci, strict vorbind, au fost cinci astfel de cazuri în ultimii ani. Unul dintre cazuri a fost Banco Popular, o bancă de interes public și care a trecut printr-un proces de rezoluție de succes. Celelalte patru cazuri de bănci care au intrat în uh, faliment sunt două bănci din Letonia, relativ uh, mici, și două bănci italiene, dacă nu mă înșel. și nu s-a trecut printr-un proces de rezoluție în, aceste, în cazul acestor bănci pentru că nu exista un interes public. Nu uh, trebuiau protejate funcții critice și lichidarea a fost considerată strategie, o strategie fezabilă. Care ar fi lecțiile sau învățămintele din uh, cazul care a avut uh, succes și anume e posibilă rezoluția bancară în Uniunea Europeană, De asemenea, din cazurile care nu au trecut prin rezoluție, uh, putem să tragem învățăminte. Care ar fi acestea? Ei bine, în anumite cazuri există opțiuni diferite de lichidare în funcție de numărul de țări unde ă, banca își desfășoară activitatea. Deci s-ar putea să existe 19 regimuri diferite de lichidare, ceea ce e o chestiune care necesită atenția noastră, pentru că um, situația s-ar putea să devină destul de dificilă, pentru că tratamentul regimurilor de lichidare este diferit în țări diferite. Deci o bancă letonă poate să uh, treacă prin mai multe proceduri de lichidare în țări diferite sau în cazul autorităților italiene sau în alte țări, uh, regimurile deci pot să fie diferite. O chestiune relevantă la care ar fi bine probabil să reflectăm, să ne gândim la aceste sisteme uh, Um, duale, unde, pe de o parte, avem un regim unic de rezoluție, dar 19 regimuri diferite de lichidare. Deci, uh, poate ar trebui să ne gândim dacă nu ar fi uh, potrivită o centralizare a regimurilor de lichidare pentru a le armoniza. Nu este o sarcină ușoară, este una dintre provocările pe care le vedem, dar uh, nici situația de, din momentul de față nu este satisfăcătoare. Mulțumim. Juanes Fernandez, SCD. Președinta, eu cred că... Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că colegul meu, Marcus, a ridicat uh, o adevărată problemă ce anume trebuie să revizuim din cadrul legislativ de rezoluție bancară, având în vedere exemplul recentelor uh, rezoluții bancare, unde s-a folosit acest sistem discreționar, legal, dar uh, discreționar dintr-o perspectivă națională. Aș vrea să vă întreb, în acele cazuri în care s-a aplicat actualul regulament uh, ad literam, așa cum s-a întâmplat cu rezoluția pentru Banco Popular, uh, ce învățăminte putem să tragem? Thank you very much uh, for your. Uh, Vă mulțumesc pentru întrebare. Da, sigur că putem să învățăm ceva din rezoluția Banco Popular. Prima lecție importantă este că, da, putem e, e posibilă rezoluția bancară în Europa uh, și în cazul unei bănci sistemice importante cu 150 de miliarde de euro active totale uh, și uh, nu doar uh, uh, într-un termen foarte scurt, în, în weekend, cum se spune, ci de-a dreptul peste noapte. Și uh, ce a fost foarte important în acest caz, uh, au fost protejate cu succes toate obiectivele rezoluției. Prima, uh, funcțiile critice au fost protejate. Ce înseamnă asta în limbaj popular? Banca a putut să-și redeschidă uh, uh, uh, ușile uh, miercurea uh, viitoare, în dimineața uh, zilei următoare, um, nu au fost uh, uh, și au fost protejați banii contribuabililor și deponenții. Nu s-a folosit niciun euro în această rezoluție. Uh, deci, e posibil să se schimbe paradigma de la salvarea prin uh, recapitalizare externă la salvarea băncii prin recapitalizare internă. A fost prima lecție. Dar există și alte uh, lucruri de învățat, și anume importanța uh, cooperării între Comitetul Unic de Rezoluție, mecanismul uh, unic de supraveghere, uh, autoritățile naționale și autoritățile uh, competente, uh, care toate au uh, colaborat foarte strâns. O a treia lecție. Trebuie să fii pregătit pentru o rezoluție. Autoritățile trebuie să se pregătească Trebuie să facă uh, teste, să facă uh, simulări de rezoluție, să fie bine pregătiți, să existe un sistem bun de uh, gestiune a crizelor, niște manuale foarte clare cu instrucțiuni și băncile trebuie să fie pregătite pentru rezoluție. Uh, și aici un element foarte important este acela de a dezvolta o cameră de date virtuală, astfel încât să se poată foarte rapid procesarea datelor, pentru că într-o rezoluție nu ai timp. Deci pentru a dezvolta astfel de uh, baze de date uh, virtuale, pentru a putea face foarte rapid toate procesele de verificare conform tuturor diligențelor, uh, pentru a analiza situația băncii și pentru a uh, putea, uh, pentru a se depune oferte uh, pentru bancă. Deci elementul pregătirii băncilor este de asemenea foarte important și poate o lecție finală a chestiunilor care rămân încă de analizat, lichiditatea în rezoluție. Cred că acest element nu a fost uh, lămurit uh, foarte clar. În cazul Banco Popular a existat un cumpărător mult mai mare care a fost pregătit să acopere această, această lipsă de lichiditate, dar dacă se face o recapitalizare internă a unei bănci care deja și-a epuizat garantiile, garanțiile, deci ziua următoare când se deschide banca, uh, banca s-ar putea să se confrunte cu foarte mulți uh, deponenți care vin să-și retragă banii și nu are lichidități. Deci, cred că împreună trebuie să ne gândim la uh, uh, cum se poate lămuri această uh, problemă. Și aici nu trebuie să reinventăm roata, pentru că Banca Centrală este, în mod normal, uh, organismul care furnizează lichiditatea cu niște garantii și probabil cu niște garanții uh, și probabil că uh, Fondul Unic de Rezoluție va trebui să acopere această garanție. Deci acestea sunt uh, învățămintele pe care le-am tras de pe urma acestei rezoluții, care a fost una de succes, după cum am mai spus. Mulțumesc, Ernest Urtasun, acum, din partea verzilor. Vă mulțumesc pentru prezență. Două întrebări foarte scurte. Una, referitor la conceptul evaluării interesului public a fost controversat în trecut pentru că interpretarea poate să ducă la decizii diferite. Considerați că ar trebui să existe un cadru juridic mai clar uh, pentru această interpretare și aplicarea criteriilor? A doua întrebare. Uh, Uh, deținătorii de, uh, de credite care uh, dețin credite care au fost vândute fraudulos. Um, au fost astfel de situații în trecut. Care sunt ideile dumneavoastră? Cum ar trebui abordată această problemă? Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru cele două întrebări. Interesul public și evaluarea acestuia. Da, comitetul a publicat uh, orientările care se aplică, trebuie să se, să se evalueze funcțiile critice, dacă acestea există sau nu, dacă există o potențială contagiune, un, un risc de contagiune. Poate că e un pic de vreme să spunem că avem nevoie de o codificare suplimentară sau chiar de o uh, înăsprire uh, suplimentară a evaluării interesului public. Uh, avem doar cinci cazuri până acum uh, Așadar, cred că am avea nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la o concluzie finală cu privire la nevoia mm, uh, rafinării acestei uh, evaluări privind interesul public. Iar la a doua întrebare, a doua întrebare este una fundamentală privind protecția consumatorilor și cred că BRD2 uh, uh, reprezintă un pas uh, important în protejarea investitorilor cu amănuntul care cumpără pasive eligibile. Testul care se face și faptul că nu pot să investească mai mult de 10% din pasivele deținute în aceste produse riscante Uh, cred că aceste criterii sunt uh, importante pentru a uh, a proteja pe deținătorii de, de credite și mai ales pe cei cu amănuntul. Și aici că și, cred că și autoritatea bancară poate să facă mai multe poate să exploateze capabilitățile pe care le are pentru a verifica, pentru a face verificări suplimentare dacă uh, cerințele MREL sunt uh, uh, îndeplinite, dacă testele de adecvare sunt bine aplicate, s-ar putea chiar să se dezvolte niște obstacole în, la rezoluție dacă nu se fac bine verificările. Și în cele din urmă cred că e nevoia unei schimbări culturale uh, la conducerea băncilor, în sensul că ar trebui să se înțeleagă că vânzarea frauduloasă nu este nu, nu ar trebui să fie permisă, că aceasta știrbește reputația băncilor și crește riscurile operaționale ale băncilor și deci uh, poate să ducă la niște taxe operaționale de asemenea. Mulțumim! Mulțumim! Bun, am epuizat lista vorbitorilor până în momentul de față. Așadar, vă întreb dacă doriți să uh, uh faceți niște remarci de încheiere, două minute. Thank you. Thank you so much. Vă mulțumesc foarte mult. Stimată doamnă președintă, stimați uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor, permiteți-mi în concluzie să vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați adresat, pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. A fost o onoare să particip la această audiere în fața unei comisii care are un rol important în uh, instituirea Uniunii Bancare. Eu, cre- eu sunt convins că reglementarea și supravegherea bancară au, au făcut parte din experiența mea și mă califică pentru a deveni Uh, membru cu drept de vot în uh, Comitetul Unic de Rezoluție. Sunt pregătit să-mi aduc contribuția la sarcinile importante care revin Comitetul Unic de Rezoluție prin cunoștințele mele prof- uh, profesionale, fiind pregătit în același timp să învăț mai, mai multe și din alte domenii pentru a ajunge, pentru a obține cele mai bune rezultate pentru cetățenii europeni. Dacă voi fi numit pe acest post, vă asigur că puteți să vă uh, bazați pe experiența mea, pe dorința mea de a putea fi tras la răspundere de către Parlamentul European și de a îmbunătăți, a consolida stabilitatea financiară peste tot în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Luăm o pauză de câteva minu- minute înainte de a trece la următoarea audieră.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 Cred că putem începe a treia audiere din această masă privind uh, numirea vicepreședintelui Comitetului Unic de Rezoluție. În acest uh, scop îi spun bun venit uh, lui Ian de Carpentier, propus pe, în această funcție de Comisia Europeană. Audierea noastră cu domnul Carpentier este organizată în temeiul articolului 56 din regulamentul mecanismului de rezoluție, care precizează că Consiliul adoptă o decizie de implementare pentru numirea președintele, vicepreședintelor și a celor patru membri permanenți a Comitetului de Rezoluție în urma aprobării de către Parlament a propunerii făcute de Comisia Europeană. Vom respecta următoarea procedură pentru acest schimb de opinii remarci uh, introductive din partea domnului de, Carpie, de Carpentier, timp de 5 minute, urmate de sloturi de câte 5 minute, 4 minute de întrebări și răspunsuri, fiecare grup politic dispunând de câte un slot și dacă vom avea timp, sloturi suplimentare de 2 minute vor fi alocate în urma exprimării spontane a intenției în acest sens și dacă vom avea timp și dacă domnul Delca de Carpentier își va dori acest lucru, va avea ocazia să țină o, un discurs um, în concluzia de până la două minute și dau cuvântul acum domnului de Carpentier. Stimată doamnă președintă, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această invitație. Pentru mine este o onoare să mă aflu aici în Parlament, discutând despre rezoluția bancară în Europa, discutăm despre interesele, uh, interesele Uniunii, uh, cetățenilor uh, europeni. Această, un sistem bancar care funcționează bine este esențial de important pentru bunăstarea noastră de acum și Uh, viitoare. Când copiii mei mă întreabă care este jobul meu actual și ce înseamnă rezoluție, este, este foarte greu să le explic de ce trebuie să ne pregătim pentru această rezoluție, care este relevanța procesului de rezoluție pentru viața lor cotidiană. Însă am trecut printr-o experiență uh, reală în criza financiară, prăbușirea băncii uh, islandeze în 2008 care a dus la tensiuni uh, sociale și la probleme economice în, uh, în uh, Islanda. Am luat un taxi de la aeroport în capitala Reykjavik la momentul respectiv și pe parcursul cursei de 30 de minute, șoferul de taxi mi-a spus cum și-a pierdut întreprinderea, era ca urmare a crizei economice, a trebuit să devină șofer de taxi, um, un fel de PFA, ceea ce i-a afectat, desigur, viața Drept urmare, pentru mine, să mă ocup de rezoluție bancară nu reprezintă un loc de muncă pur și simplu, ci o contribuție importantă la stabilitatea uh, financiară a Europei. Crearea acestui cadru a fost un pas major pentru stabilitatea financiară în Europa. Am realizat uh, multe în ultimii patru ani de când lucrez la această instituție, dar ne confruntăm cu, mai, cu multe uh, provocări ca băncile să facă obiectul, să poată să facă obiectul unei uh, proceduri de rezoluție, este o sarcină complicată la care trebuie să participe instituțiile europene, autoritățile naționale competente și alte instituții. De exemplu, Parlamentul European este una din aceste instituții uh, uh importante de asemenea. Uh, mecanismul unic de, de rezoluție trebuie să poată fi tras la răspundere și să funcționeze într-un mod uh, foarte transparent și împreună cu echipa mea lucrez din greu pentru a garanta tocmai aceste chestiuni și ambiția mea este să continui să contribui la punerea în aplicare în totalitatea cadrului de rezoluție în uh, Uh, poziția pe care o ocup acum. Însă sunt și pregătit să, mm, și ar fi o onoare pentru mine să-mi pot uh, asuma și mai multe res- responsabilități în, în calitate de vicepreședinte al Mecanismului Unic de Rezoluție, profitând de experiența pe care am uh, acumulat-o până acum în funcția de vicepreședinte, cred că aș putea contribui și mai mult la succesul Mecanismului Unic de Rezoluție în uh, următorii ani. O să mă ocup în primul rând de faptul ca băncile să poată să facă uh, obiectul unui proces de rezoluție, să folosesc cât mai bine prerogativele care, de care dispune MEC, uh, Comitetul Unic de Rezoluție, în calitate de autoritate principală de rezoluție bancară în Europa. Vă mulțumesc, domnule de Carpentier. Trecem acum la, la întrebări. Domnul Marcus Ferbă din partea PP. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule de, de Carpentier. Bine ați uh, venit și dacă sunteți de acord, voi continua în limba germană. În noiembrie 2019, Curtea Europeană de, de, ju, de Justiție, în ceea ce privește taxele impuse în anul 2016 a, la, a, la trei bănci, au fost declarate ca fiind ilegale. Dumneavoastră faceți parte din uh, Comitetul uh, per, Permanent de Rezoluție și aveți responsabilități și când vine vorba de pronunțarea acestor taxe care au fost impuse anum, uh, anumitor uh, bănci. Deci, chiar și erori uh, minore pot fi importante, mai ales atunci când discutăm de faptul că fondul unic de rezoluție nu este alimentat uh, Uh, la, până la volumul de care am avea nevoie. Deci, ce veți face în mod concret pentru ca pe viitor asemenea decizii eronate să fie evitate? Vă mulțumesc. Este o chestiune importantă, este o sentință importantă pronunțată de CEJ, în măsura în care CEJ a anulat deciziile luate privind trei bănci datorită unor uh, defecțiuni, uh, deficiențe procedurale. Eu sunt uh, responsabil pentru apărarea poziției mecanismului Comitetul, Comitetului Unic de, de Rezoluție în această speță. În anul 2016 am încercat să ajungem la metoda corectă de calcul a taxelor respective și am încercat să facem calculele în mod adecvat în același timp, Curtea Europeană de Justiție a ajuns la concluzia că, din punct de vedere procedural, nu a fost respectat cadrul legislativ. Deci, uh, CEJ a decis uh, anularea celor trei deci, uh, decizii, ceea ce înseamnă că Comitetul Unic de Rezoluție va trebui să emită trei noi decizii noi în legătură cu cele trei bănci. Desigur, privind acum înapoi, mi-ar fi plăcut să fi putut uh, evita problemele um, procedurale, însă a fost foarte greu la începutul vieții instituției noastre să facem în mod corect calculele respective și aceste probleme procedurale au dus la anularea deciziilor pentru cele trei bănci și acum um, trebuie să găsim, să ajungem la trei alte noi decizii pentru băncile respective. Asta înseamnă, pentru că mai am puțin timp, spune domnul Ferber, discutând, analizând uh, sentința CEJ, uh, pe viitor veți putea evita asemenea erori și uh, fondul unic de rezoluție va respecta calendarul alimentării sale, așa cum este prevăzut. Da, desigur, aceste erori trebuie să fie evitate și să evităm asemenea greșeli procedurale. Însă, motivele sentinței de anulare a, a, deciziei, a deciziilor respective sunt, uh, au un caracter pur uh, procedural. Deci, pur și simplu, trebuie să uh, publicăm din nou decizii privind cele trei bănci, deci nu cred că există motive ca băncile respective să nu-și achită contribuțiile necesare pentru anul 2016, deci fondul unic de rezoluție nu ar trebui să fie afectat până la urmă. Mulțumesc foarte mult. Jonas Fernandez acum are a doua întrebare din partea ieșită. los Vă mulțumesc. În ultimii ani, dumneavoastră ați lucrat la această instituție și aș vrea să vă pun întrebări despre anumite cazuri din trecut, mai ales rezoluția Banco Popular și problemele care au apărut în urma acestei decizii de rezoluție și, de asemenea, despre problemele de transparență. În urma deciziei, pentru că a fost greu să știm care au fost informațiile suplimentare care au justificat această rezoluție. Eu cred că au existat probleme de transparență, probleme de transparență care acum uh, se pare că sunt de fapt niște probleme cu uh, legalitatea. Aș vrea să vă întreb uh, mai multe detalii despre această rezoluție, pentru că cam aceasta este bănuiala mea. Thank you. Uh... Vă mulțumesc. Într-adevăr, după mm, decizia de rezoluție pentru Banca Popular, au existat anumite decizii și solicitări de a avea acces la documente și a fost uh, garantat un anumit grad de transparență în acest proces. Însă, cei afectați uh, de deciziile luate au contestat nivelul de transparență în fața organismului de apel și s-a decis uh, îmbunătățirea acestui grad de transparență și la câteva luni după aceea am conferit un grad superior de transparență. La momentul în care făcusem, uh, uh, am recurs la prima decizie privind nivelul necesar de, de transparență, am făcut o analiză în care am cântărit diferite interese legate de uh, stabilitatea financiară Însă aveți dreptate, instituția de apel a cerut îmbunătățirea transparenței și această decizie a fost pusă în aplicare uh, imediat. Am avut o abordare conservatoare, dar bazată pe niște argumente solide, uh, credem noi, și am respectat imediat uh, uh, decizia pronunțată de organismul de um, apel aceasta este situația de acum. Cu mintea de apoi, dacă am, da, nu știu dacă am fi putut fi mai transparent de la bun început. A fost o analiză foarte dificilă. Primul caz de rezoluție și cadrul de reglementare cere efectuarea unei uh, analize foarte uh, atente și precaute după câteva luni s-a cerut un grad mai mare de transparență și am respectat uh, cerința și solicitarea respectivă. Foarte bine. Luis Garicano are acum cuvântul din partea Vinio. Venezuela Guaido in uh, sorry. Um, I will um, ask about your view. Aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră față de nivelul adecvat de intervenție din partea Comitetului Unic de Rezoluție. Ce aș dori să vă întreb este dacă este bine ca acest Comitet Unic de Rezoluție să își asume un rol atât de prudent și să nu pronunțe interesul uh, public există posibilitatea de a extinde mandatul juridic al uh, acestui, acestei instituții, astfel încât să forțăm Comitetul unui de Rezoluție să treacă la acțiuni? Și, în acest sens, am putea muta testul uh, privind interesul public al unei instituții, astfel încât uh, Com- Comitetul Unic de Rezoluție să fie nevoit să intervină astfel încât în majoritatea cazurilor să se recurgă la procedurile de rezoluție și nu la cele de, uh, lichi- de lichidare. Și astfel, și în acest caz, Parlamentul European ar trebui să, să stabilească criteriile respective. Uh, îmi veți răspunde, păi, vă doriți de fapt armonizarea uh, lichidării. Nu cred că uh, vom ajunge la armonizarea regimului lichidării instituțiilor bancare. Tocmai de aceea am putea evita acest proces atât de dificil prin extinderea mandatului Comitetului Unic de uh, Rezoluție și pen, pentru că astfel am tăia acest cerc vicios între datoria uh, suverană în uh, bilanțurile uh, contabile ale băncilor. Vă mulțumesc și abia aștept să îmi răspundeți. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări legate de un subiect foarte interesant. O să încerc să le răspund, să răspund tuturor. Prima decizie de rezoluție a apărut după ce nu a fost pronunțat un, un uh, interes public vis-a-vis -vis de o instituție bancară de care urma să se, ocupe, să se ocupe autoritățile naționale. Acesta este rezultatul cadrului actual care stabilește niște praguri clare Um, opțiunea automată este reprezentată de um, procedurile um, de, insolvent, de insolvabilitate națională și doar dacă există un interes public să recurge la procedura de rezoluție. Nu mi este greu să vă spun dacă este posibilă extinderea mandatului Comitetului Unic de Rezoluție pentru a clarifica conceptul de interes public, stabilirea unor anumitor praguri care să fie mai evident uh, înțelese pentru a înțelege când anumite bănci ar trebui să facă obiectul procesului de, rezol- de rezoluție și când nu. Însă este în interesul nostru a tuturor să avem o abordare mai echilibrată și ce se va întâmpla pe viitor va depinde probabil de problemele cu care ne vom confrunta dacă vor exista motive întemeiate pentru Comitetul Unic de Rezoluție să rezolve o bancă sau vor trebui implicate autoritățile naționale. Deci mi-e greu să vă spun dacă va fi nevoie să conferim prerogative sporite acestei instituții. Însă, dintr-un anumit punct de vedere, aveți dreptate când spuneți că trebuie schimbată perspectiva legată de interesul public. Dacă am uh, scădea pragul necesar și rezoluția ar deveni mai ușoară, atunci uh, Comitetul Unii de Rezoluție s-ar implica mai mult și nu ne-am bazat atât de mult pe autoritățile naționale. Nu am o opinie foarte clară în acest punct de vedere. Totul depinde de legiuitori. În acest moment, cadrul legislativ este echilibrat și datorită faptului că au existat câteva mm, așa numite decizii negative, cadrul de rezoluție nu ar putea funcționa bine și că acest lucru ar fi relevant pentru ce se va întâmpla pe viitor. În ceea ce privește armonizarea regimului insolva, insolvabilității în uh, Uniunea Europeană, eu nu sunt atât de pesimist cum sunteți dumneavoastră, chiar cred că este posibil să, asist, să asistăm la câteva Uh, evoluții pozitive, s-ar putea să ajungem la o armonizare a acestui uh, regim și uh, la crearea unui regim de administrare a băncilor. Mulțumesc, Ernest Urtasun, din partea verzilor. Vă mulțumesc. În calitate de vicepreședinte, vă veți ocupa de fondul de rezoluție unic. Aș vrea să vă pun întrebări despre hotărârile judecătorești care au anulat trei contribuții ex ante în 2016. Vreau să știu ce lecții am uh, tras din deciziile uh, CEJ și încă o întrebare tot despre Banco Popular. În decembrie anul acesta, decizia dacă da sau nu să se acorde compensații acționarilor uh, a fost uh, și creditorilor, Banca Populară a fost din nou amânată și este ciudat pentru că rezoluția a avut loc în 2017, suntem în 2020 și în continuare nu avem o hotărâre, a fost amânată de două ori, vreau să știu care sunt motivele, pentru că cred că va face parte din uh, răs- responsabilitățile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește hotărârile Curții Judecătorești din 2016, Curtea a considerat că a, a, a, a dat trei hotărâri judecătorești pentru trei uh, cazuri de rezoluție din cauza unor probleme procedurale. Noi, bineînțeles că vom acorda toată atenția acestor hotărâri judecătorești. Între timp, uh, Secretariatul Uh, se va ocupa de toate etapele procesului decizional pentru ca aceste hotărâri judecătorești să fie puse în aplicare, dar ca, uh, la început situația era o adevărată provocare și dintr-o perspectivă juridică am încercat să ne concentrăm pentru ca calculele să fie cât se poate de corecte și s-a ajuns la acest proces unde nu a existat uh, uh clauze de salvădare suficiente și curtea a ajuns la această concluzie că pentru aceste trei bănci trebuie să existe o nouă o hotărâre. Ce lecții am învățat? Că avem nevoie de resurse suficiente pentru ca procesul decizional să aibă garanții suficiente și totul să se facă ca la carte. În ceea ce privește Banco Popular, dacă sau nu să compensăm sau să plătim compensații, știți că s-a făcut o evaluare preliminară începând cu dreptul de a fi audiat care a însemnat că am primit foarte multe comentarii care trebuie să fie evaluate de entități independente și de asemenea de Comitetul Unii de Rezoluție. Este un proces care durează destul de mult și uh, ne apropiem de sfârșitul acestui proces, de aceea s-a făcut o comunicare la sfârșitul anului, uh, poate uh, oarecum prea optimist, pentru că am spus că ne apropiem de sfârșitul procesului de evaluare, faptul că Uh, s-a acordat dreptul de a fi audiat, uh, a dus la primirea unui număr foarte mare de comentarii, deci a fost un exercițiu lung. Uh, am încercat să fim cât mai rapizi cu putință, dar în același timp să fim și conștiincioși. Și până la urmă, acest proces decizional este unul cât se poate de cuprinsător și de aceea e așa de mult timp. Mulțumesc. Acum, dacă doriți, puteți să uh, beneficiați de încă două minute ca să uh, trageți concluziile. Thank you again for the invitation in this hearing. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați invitat la această audiere. A fost o onoare pentru mine să vin la Parlamentul European. Sper că am răspuns așa cum se cuvine la întrebările dumneavoastră foarte pertinente, mai ales cu privire la deciziile din 2016 ex ante. Nu putem să facem nimic uh, în mod izolat, trebuie să existe o cooperare strânsă cu toate părțile interesate și cu Parlamentul European și este ambiția mea să o fac pe viitor. Sunt gata să-mi asum responsabilități uh, suplimentare în calitate de vicepreședinte și în, mă voi ocupa de toate sarcinile din mandatul meu și voi face tot ce mi stă în putință ca să avem un mecanism de rezoluție unică, uh, fiabil, non-intrusiv, uh, transparent uh, pentru o uniune bancară desăvârșită. Mulțumesc, spune președinta. Cred că ședința se suspendă pentru um, această după amiază și reluăm mâine dimineața la ora 9 cu ședința comună Econ Engie. Mulțumesc!